Thank you. Grazie. So, colleagues, the explanation of the votes. Stimați colegi, trecem la explicațiile de vot. Începem cu raportul domnului Lightsfield. pentru securitatea aviatică. Există doi oratori pe listă. Doamna Ovir, dacă este în sală. Madame Ovir, you have the floor. Aveți cuvântul. Tänan, härra Mulțumesc, domnule președinte. Nu mi-am auzit numele din cauza vacarmului. Parlamentul a cerut în repetate rânduri un regulament de acest tip. Eu am susținut adoptarea acestui act juridic pentru că este în interesul tuturor pasagerilor ca uh, taxele de securitate să fie bazate pe considerații transparente. Aceste taxe trebuie să fie utilizate doar pentru plata serviciilor de securitate. Vă mulțumesc! Stimați colegi, trebuie să continuăm explicațiile de vot, deci cei dintre dumneavoastră care doresc să rămână, vă rog, luați loc și păstrați liniștea. Iar cei dintre dumneavoastră care doresc să iasă din sală, vă rog, părăsiți sala pentru ca noi să putem continua într-o atmosferă calmă. Îi dau de cuvântul acum domnului Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Cred că este corect ca Comisia Europeană și Parlamentul European să abordeze problema transparenței în domeniul securității aviatice. Însă vreau să spun că modul în care au fost uh, uh, cum au început agențiile să se ocupe de această problemă nu este adecvat. Europa are nevoie de bani pentru a-și dezvolta economia, or, înființarea de noi agenții de supraveghere de data aceasta nu înseamnă altceva decât să risipim banii contribuabilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Liberațchi este următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să-mi exprim satisfacția pentru că am putut să votez pentru reglementarea privind uh, piesele auto și certificarea ale weszliśmy naprzeciw și omologarea de tip. Gwarantujemy dobrą jakość. E un lucru pe care l-am făcut uh, în ultima clipă, dar este un lucru bun pe care l-am făcut în numele cetățenilor noștri ca să avem piese bune la prețuri rezonabile, piese de schimb bune la prețuri rezonabile. Președintele, mai este cineva care vrea să explice cum a votat în raportul Lightfried? Dacă nu, putem să continuăm cu raportul domnului Simpson. Rețelele europene de transport, pe listă îl am pe domnul Canțian, care ar dori să ia cuvântul. Eh, a. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am încheiat, din fericire, prima lectură a acestui pachet de codificare. Însă există un aspect foarte important Uh, rețelele tehnice și TNT în următorii 10 ani. Această planificare trebuie să fie simplificată și raționalizată în Europa, astfel încât interoperabilitatea să intre în vigoare într-adevăr. Și de vreme ce trăim în vremuri de criză, trebuie să ne gândim și cum să construim această rețea și nu doar cu resursele bugetare disponibile acum. Trebuie să găsim și alte metode, trebuie să lansăm economia prin construirea acestei rețele. După adoptarea de ieri, avem nevoie mai, de, mai mult decât oricând să mergem în această direcție. Mai intervine cineva pe raportul Simpson? Atunci putem să trecem la raportul domnului Kirilov fondurile pentru dezvoltare regională, fondul social și fondurile de coeziune. Doamna Ovir are din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru modificarea acestui act legislativ pentru că el îndeplinește obiectivele pachetului de redresare economică. Și cred că îi va ajuta pe investitorii din, din aceste state membre, din statele noastre membre, din regiunile noastre și va avea un efect pozitiv asupra economiei în ansamblul său, în special în ce privește IMM-urile și locurile de muncă. Simplificarea normelor și procedurilor cu siguranță va accelera procesul de implementare și va ajuta statele membre să facă față viitoarelor uh, uh provocări. Mulțumesc, doamna. Doamna Molculaitne Milucoviene. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, multe state membre care au suferit pierderi enorme din cauza acestei crize economice. Multe state membre ale Uniunii Europene au avut uh, scăderi economice de 10% sau mai mult. Acesta este motivul pentru care trebuie să dăm uh, atenție specială problemelor uh, pe care le au mai ales noile state membre și mai ales când vine vorba de utilizarea corespunzătoare a fondurilor structurale, pentru că acesta este un instrument foarte important care va permite economiilor statelor membre să-și revină. Acesta este motivul pentru care simplificarea cerințelor pentru acordarea de fonduri structurale va ușura uh, situația statelor membre și le va ajuta să treacă de aceste probleme economice. Mulțumesc. Domnul Antoniotti, vă rog. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Fondul Social European și Fondul de Coeziune s-au dovedit instrumente extrem de utile pentru dezvoltarea teritorială și pentru a face față consecințelor crizei economice, care de ceva vreme influențează Europa și lumea. Noi suntem pentru propunerea de simplificare a procedurilor pentru mobilizarea fondurilor de plăți în favoarea beneficiarilor și suntem de asemenea pentru o parte suplimentară de prefinanțare pentru 2010 pentru statele membre care au fost cel mai afectate de criza economice, economică. Nu mai există alte explicații pe acest raport, deci trecem la raportul domnului Sayer. Și văd că domnul Antonioții dorește să ia cuvântul și la acest raport. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru raportul domnului Sayer și îi aș dori să-i mulțumesc pentru această excelentă analiză pe care a făcut-o a elementelor de noutate cuprinse în tratatul de la Lisabona. E vorba de un proces de simplificare privitor la actele delegate, așadar este un lucru foarte bun aceea că acela că uh, aceste acte delegate sunt supuse de Parlament unor proceduri cât se poate de serioase de asumare a răspunderii Comisiei în fața Parlamentului. Vom vedea cum lucrează, cum funcționează în practică sistemul și, eventual, dacă trebuie corectat. Mulțumesc, văd că nu mai dorește nimeni să intervine la raportul domnului Sayer, așa încât vom continua cu următorul raport, Impactul uh, tratatului de la Lisabona asupra procesului de luare a deciziilor. Există un vorbitor, doamna Toherus. Dacă este aici. Dacă este în sală. Dom doamna Teoharus? Doamna Teoharis? Nu este aici, nu mai văd pe nimeni altcineva care ar dori să își explice votul în ce acest punct. Așadar, trecem la raportul uh, Vandalen și aici uh, o am pe listă pe doamna Savisar. Este doamna Savisar în sală? Nu. Dacă nu, atunci trecem imediat la raportul Paulson. Și primul uh, vorbitor este domnul Kalinowski. Domnul Kalinowski. Nici domnul Kalinowski nu este în sală. Doamna McGuinness. Vă mulțumesc, domnule președinte. Presupun că nu o să primesc două minute pentru că vorbitorul anterior nu este aici, dar o să folosesc un minut pentru a spune că susțin total acest raport care se referă la bunăstarea animalelor. Totuși, am unele rezervări în legătură cu modul în care acest Parlament și Uniunea Europeană legiferează pe această chestiune. Aș prefera să avem o abordare bazată pe date științifice și nu pe emoții. Am uh, introdus legislație care, în multe cazuri, nu e bazată pe date științifice, și punem într-o poziție de uriaș dezavantaj producătorii europeni, fermierii europeni și pot să vă exprim uh, uh, nemulțumirea și dezgustul meu că săptămâna aceasta Comisia a decis să redeschidă discuțiile cu țările Mercosur și în, prin această discuție, discuție pun uh, sub semnul întrebării și riscă viitorul uh, fermierilor europeni, mai ales a celor care cresc porci și alte animale și întreb Comisia dacă intenționează să aplice aceleași standarde de producție și de bunăstare animală produselor importate din țările terțe, așa cum impun Uniunii Europene, pentru că dacă nu, suntem de disprețuit. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă Măghene, spune președintele. Domnul Iar este următorul orator, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Protecția animalelor trebuie să fie armonizată și definită corect. Vrem armonizarea noilor reguli și standarde. Noi trebuie însă să ne asigurăm că avem o implementare uniformă și armonizată în Uniunea Europeană. În al doilea rând, Trebuie să ne asigurăm că importurile din state terțe sunt supuse acelorași standarde și reguli ca și celor aplicabile Uniunii Europene. Cred că consumatorul european are dreptul să mănânce sănătos și uh, alimente produse sănătos. Vă mulțumesc. Nu mai există observații la acest raport. Atunci, punctul următor este raportul Le Foll agricultura și schimbarea climatică. O văd pe doamna McGuinness că dorește să intervină, deci îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Există un grup al vizitatorilor uh, invitați de mine în galerie și aș dori să-i salut. Îmi pare foarte rău că vizitatorii și cetățenii văd cum funcționează acest parlament acum. În legătură cu acest raport, Le Foll, am auzit cum unul dintre Beatles ne spunea de curând să mâncăm mai puțină carne. Eu cred că trebuie să folosim cele mai bune tehnologii pentru a reduce emisiile provenind din agricultură, fiindcă știm cu toții că se, produce mai mult uh, se produc mai multe alimente la nivel global de, și asta în, în condițiile în care avem uh, presiunile din partea uh, schimbărilor climatice și mai puțin sol și mai puțin apă și așa mai departe. Deci avem nevoie de uh, noile tehnologii pentru ca fermierii uh, să poată să producă alimente în uh, mod ecologic. Mulțumesc! Și salutări grupului de vizitatori pe care l-ați invitat. Herr Präsident, äh, eine kurze Anmerkung zum, äh, Bericht. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Există destule probleme cu acest raport. În primul rând, agricultura nu e problema, ci soluția în lupta împotriva schimbărilor climatice. În al doilea rând, atunci când uh, uh, analizăm schimbările climatice, trebuie să înțelegem că suntem undeva la începutul procesului, nu așa cum ne dă impresia mass media. De fapt, în acest proces de cercetare nu avem deocamdată decât Uh, teorii și rezultate uh, care, și rezultatele care nu merg cu de-a lungul uh, opiniilor generale ar trebui și ele examinate cu atenție. În al treilea rând, e nevoie de măsuri non-birocratice și trebuie să ne asigurăm că acestea pot fi uh, și puse în practică. De exemplu, directiva cadru privind protecția solului nu va fi una utilă. Președintele, mai dorește cineva să ia cuvântul pe raportul Lefol? Nu? Nu? Atunci putem trece mai departe la explicațiile de vot pentru raportul Dorfman. Din nou, îi dau cuvântul doamnei McGuinness. Sper că toată lumea din galeria de vizitatori eh, este impresionată, este destul de neobișnuit să putem să vorbim atât de mult. Eh, acest raport privește cum felul cum reușim să îi păstrăm pe fermieri în zonele dificile. Știm că fermierii sunt cei mai buni gestionari ai terenului, însă au nevoie de fonduri pentru a supraviețui în terenurile dificile. Și criteriile biofizice impuse de comisie ar putea să fie prea stricte. Trebuie să ținem cont de condițiile diferite ale solului din Uniunea Europeană. Și în Irlanda există preocupări că dacă aplicăm aceste criterii, în uh, regiunile atlantice, ar putea să apară probleme pentru fermierii din această regiune. Aș dori să-i cer comisiei să țină cont de aceste preocupări atunci când pregătesc textul legislativ. Comisia a spus că fermierii gestionează terenul mai bine și mai ieftin decât orice altă opțiune. Deci, deci haideți să le dăm posibilitatea să supraviețuiască în aceste condiții. Vă mulțumesc! Acum trecem la raportul del Castillo Vero în legătură cu agenda digitală pentru Europa, doamna Alfano. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru rezoluția privind o nouă agendă digitală pentru că un uh, acces ușor Uh, și ieftin la bandă largă pentru toți cetățenii europene, Uniunii Europene ar fi un lucru bun. Ar permite uh, o creștere a libertății de exprimare pentru cetățenii europeni și o mai ușoară diseminare a cunoașterii și inovării. De asemenea, este vorba de un mai mare acces la informații, la o libertate de informare sporită. Eu aș vrea să spun că în Italia, precum și Bulgaria și unele regiuni din Portugalia sunt cele mai slab dezvoltate din acest punct de vedere. Și Italia este una dintre ultimele țări din Uniunea Europeană, urmată în afara Uniunii Europene doar de Turcia. Guvernul italian trebuie să deschidă investiția de 800 de milioane de euro pentru a uh, reduce pentru a uh, asigura o corectă abordare a dividendului digital în, în Italia. Pentru că pentru că uh, asociațiile de consumatori spun că prețurile sunt cele mai puțin competitive în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină pe marginea raportului del Castillo? Dacă nu, mai avem timp să abordăm și raportul Sala Franca, strategia Uniunii Europene în relațiile cu America Latină. Domnul Higgins. Cel puțin este pe listă, domnul Higgins. Nu? Nu dorește să intervină? Atunci dau cuvântul celui mai bun vorbitor de astăzi și anume doamna McGuinness. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această apreciere și ar trebui să le spun uh, vizitatorilor că de obicei cerem să fie liniște, dar astăzi facem o excepție. Îi mulțumesc domnule Higgins că mi-a dat ocazia să vorbesc eu. Și am mai spus, uh, am mai vorbit pe acest subiect și am spus că uh, Parlamentul nu înțelege implicațiile susținerea acestui raport pe care eu nu l-am susținut. Mă preocupă decizia de a redeschide discuțiile bilaterale cu țările Mercosur la două nivele diferite. În primul rând, înainte de potențiala deschidere a discuțiilor comerciale și discuții bilaterale, poate și mai rele decât la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului. În al doilea rând, mă îngrijorează faptul că uh, ne vindem agricultura Uniunii Europene și o abandonăm și nu uh, fac afirmații emoționale aici. Chiar Comisia a spus că există implicații severe pentru uh, agricultura europeană dacă uh, semnăm un acord în cadrul acestor discuții cu Mercosurul și sectoarele de creșterii de animale, vaci, porci, oi vor fi cele mai afectate și avertizez colegii în legătură cu aceste implicații. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc foarte mult. Și ultimul punct, înainte uh, să vină vicepreședintele Statelor Unite. Uh, explicații de vot pentru summitul UE-Canada și pe lista de uh, vorbitori l-am pe Joe Maria Hughes. Grazie, președinte. <clears throat> L'acqua e un bel... Mulțumesc, domnule președinte. Apa aparține tuturor, nu trebuie să aparține doar câtorva și asta valorăm noi în it- delegația italiană amendamentul 10 uh, se împotrivește oricărei în, încercări de a privatiza distribuția de apă. Aceasta face parte din acordul nostru economic cu Canada și noi am susținut această opinie. Italia, delegația Italiei a trebuit să voteze împotriva acestui text pentru că se împotrivește valorilor noastre care includ uh, Uh, proprietatea publică asupra apei. De aceea propunem să adunăm semnături pentru un referendum popular împotriva privatizării apei. Și am restrâns deja multe semnături în Italia. Vă mulțumesc, stimați colegi, tocmai am fost informat că va exista o mică întârziere a uh,